Right, let's get going Domnul Kalinowski, la explicațiile de vot. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că progresul tehnologic uh, stimulează și progresul în economie și ar trebui să căutăm soluții mai bune pentru cetățenii noștri. Oricum, Uh, trebuie să ținem seama și de costul cercetării. Cel mai important lucru în economie trebuie să fie bunăstarea uh, vieții umane deci, recomandările pe care le-am adoptat sunt tocmai de aceea atât de importante. Am fost favorabil pentru aceste recomandări. Este o bună soluție de compromis. Sigur că putem continua în felul acesta cercetarea științifică și, pe de altă parte, încercăm să preîntâmpinăm suferința animalelor care sunt supuse experimentelor. Mulțumesc, doamna Sezeli. Îmi cer scuze pentru zgomotul care există încă în uh, sală. Uh, Dragi colegi, vă rog să părăsiți sala liniște. Aveți cuvântul, doamne Cizeli. Mulțumesc. Domnule președinte, directiva europeană privind uh, testarea pe animale din 1986 trebuia revizuită. Însă, pe mine nu mă mulțumește faptul că în continuare e posibilă testarea pe animale. Am votat totuși pentru acest text din trei motive. În primul rând, această testare e posibilă doar atunci când bunăstarea oamenilor e mai importantă. E vorba de demnitatea oamenilor, uh, de dreptul la sănătate pe care la oameni și dreptul la un tratament corect. Prin această nouă directivă se vor folosi mai multe, mai puține animale pentru experimente și în același timp animalele pe care se fac aceste teste se vor bucura de condiții mai bune, bunăstarea lor va avea de câștigat și sper însă că pe viitor uh, testarea nu va mai fi necesară, testarea pe animale. Ja, vielen Dank. Äh, Der Schutz. Mulțumesc, domnule președinte. Protecția animalelor este un subiect care îi preocupă pe oamenii din Europa intens. De aceea mă bucur că raportarea noastră, doamna Iegle, în urma unor negocieri îndelungate, a reușit uh, să uh, protejeze pe viitor viața animalelor. Dacă, doar dacă nu va exista soluție alternativă, ă, experiențele pe animale vor fi permise în continuare. Este o bună soluție de compromis între protecția animalelor și libertatea cercetării. Pentru prima dată, în felul acesta, se stabilesc standarde ridicate de protecția animalelor. Este o reușită importantă. Important este și ca toate statele membre să implementeze cât mai repede noua directivă. Mulțumesc. Domnul Antonioți, un minut. Grazie, signor Presidente. Mi sembra che su questo delicato... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că în ceea ce privește acest subiect delicat, ce anume animalele folosite scopuri științifice, am reușit totuși să ajungem la un compromis bun între cei care trebuie să facă aceste cercetări recurgând la animale și normele de bunăstare animală pentru aceste animale folosite în scopuri științifice. De aceea eu am votat pentru raportul doamnei Iegle. În același timp, cred că statele membre nu ar trebui să folosească animale atunci când legislația comunitară prevede metode sau strategii de experimentare diferite pentru a ajunge la aceleași rezultate. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Vociakovski nu e în sală. Doamna McGuinness, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna Iegle pentru activitatea sa în domeniul testării uh, pe animale. Am votat uh, în favoarea acestui raport pentru că cred că este soluția cea mai pragmatică pe care o avem pentru o uh, actualizare a legislației din 96. Cred că nu doar pentru bunăstarea animalelor, ci și pentru uh, continuarea cercetării medicale în Uniunea Europeană este foarte important acest uh, raport, pentru că altfel uh, deja se întâmplă că îi forțăm practic pe oamenii de știință să se orienteze către institute de cercetare din afara Uniunii Europene și de aceea cred că pe lângă Uh, garantarea demnității umane și animale în centrele de cercetare, trebuie să garantăm și faptul că uh, tinerii cercetători și oameni de știință rămân la instituțiile noastre de cercetare. De aceea, haideți să protejăm și pe unii și pe alții prin acest act legislativ. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Chiran. Un minut. Thank you, Mr. President. I voted Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, votat în favoarea uh, liniilor de orientare integrate. În același timp, trebuie să spun că orice uh, soluție trebuie să fie echitabilă. Președintele Barroso a spus ieri că sunt există 4 milioane de locuri de muncă vacante pentru lucrători cu înaltă calificare. De aceea, trebuie să facem în așa încât domnul președinte întrerupe vorbitorul. Domnule Chilan, încă suntem la capitolul de uh, bunăstare animală. Poate că vă veți relua poziția atunci când vom vorbi despre ocuparea forței de muncă. Da? Deci la următorul raport, vă rog. Și acum domnul Rode, un minut. Mr. Roder. Domnul Roda este în sală? Vă rog. <coughs> Øh, oversættelsen kaldte mig Ryder, så jeg var, troede, det var en tysker, der var tale om. Øh. Vă mulțumesc că îmi cer scuze. Interpretarea a făcut să nu mă înțeleg numele. Ehm, într-adevăr, și eu am votat în favoarea uh, uh, rezoluției pentru protecția animalelor Există implicații, într-adevăr, foarte importante. Sunt oameni, colegi care spun că uh, progresul în medicină și în tratamentul bolilor rare este mai important decât uh, protecția animalelor. Trebuie să găsim undeva un echilibru între aceste două situații. Trebuie să tratăm animalele cum se cade, dar trebuie să oferim și posibilitatea oamenilor de știință de a găsi uh, cura pentru diverse boli grave, boli rare și cred că uh, textul care a fost astăzi uh, adoptat uh, nimerește acest echilibru. În principiu, considerăm că oricum este necesară o actualizare a legislației din 86. Mulțumesc, domnul președinte, domnul Perilo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Senator Pirilo. Intervine domnul Pirilo. Aș vrea să mă uh, refer la raportul privind animalele folosite în scopuri științifice. Am votat pentru acord, deoarece textul e echilibrat, deoarece sunt ocrotite animalele fără să se aducă, fără ca aceasta să se facă în detrimentul uh, științei. De asemenea, se încurajează folosirea altor metode acceptabile din punct de vedere științific. Normele sunt clare, se fixează criterii pentru animalele folosite în scopuri științifice, iar statele membre primesc un mandat pentru a veghea pentru a reduce la minimum numărul de animale folosite în astfel de uh, experimente. Ce e important în raport, deoarece Europa are nevoie de cercetare. Doamna Harkin are cuvântul. Aș vrea să o felicit pe Elizabeth Iegle și pe toți cei care s-au implicat în ajungerea la acest compromis Bunăstarea animalelor este în centrul atenției și salutăm Uh, soluția la care s-a ajuns. Sper că acest document va aduce beneficii pentru bunăstarea animalelor și în același timp va permite progresul cercetării medicale pentru a se ajunge la tratamente îmbunătățite. A fost un pas important pentru armonizarea reglementărilor europene în ce privește uh, testele pe animale. Este un răspuns uh, uman din partea noastră uh, față de această problematică și solicităm ca și Comisia să facă inspecții în acele instituții în care se fac teste pe animale și care încă uh, sunt îngrijorătoare. Domnul Tacula. Domnule președinte, am votat în favoarea acestui raport al doamnei Jeggle. Cred că este foarte important ca și noi în Parlamentul European să ne pronunțăm și să ne pronunțăm în acest mod asupra textului. Această propunere cred că este un compromis foarte bun între nevoile comunității științifice și protecția animalelor. În același timp, cred că trebuie să uh, căutăm și alternative la testarea pe animale. Eh, atunci însă când avem nevoie de această testare pe animale, trebuie să o facem în condiții de corespunzătoare cu un minim de eh, cruzime sau durere aplicată a animalelor. Ar fi Uh, ar fi păcat să revenim asupra vechi, la vechea directivă și de aceea cred că uh, acest text ne va, ajută, ne va ajuta să protejăm pe de o parte animalele, pe de altă parte să protejăm și comunitatea științifică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Ieglă buniek pre ochranu zvierat nemôžem podporiť text predloženej smernice. O clipă. Încă nu funcționează sistemul de interpretare. Okay, but it's not coming through. Please carry on. Vă rog să continuați. Smernica je dôkazom toho, že ako ľudia cítime zodpovednosť za ostatní. Am votat împotriva acestui uh, raport. Noi, oamenii, suntem responsabili și pentru celelalte ființe de pe această planetă, însă, din păcate, se pare că suntem gata să reducem uh, folosirea de primate pentru testarea scopuri științifice doar dacă nu există alte metode. Mă întreb însă dacă nu am putea acorda aceeași protecție și copiilor nenăscuți. M-am simțit pe planeta maimuțelor când am ascultat astăzi discuțiile. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, dragi colegi. Dacă vreți să dați explicații de vot uh, oral, trebuie să transmiteți cererea înainte. Domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin soluțiile la care s-a ajuns pentru protejarea animalelor uh, în testele științifice. Este o soluție echilibrată care corespunde gradului de civilizație. Dar am făcut o greșeală în momentul votului. La primul amendament am votat uh, împotrivă. De aceea doresc să aduc această precizare, domnule președinte. Arvoisa puhemies. Doamna Pietrikainen. tämän koeläinlainsäädännön. Domnule președinte, eu am votat în favoarea acestui text în comisie pentru că cred că trebuie să ameliorăm pe viitor situația animalelor expuse la testare. Mă îngrijorează în special faptul că protecția animalelor în Europa pare să decadă. Adică există deja proceduri mai bune care obțin aceleași rezultate în urma testărilor fără să uh, aducă vreo atingere integrității fizice a animalelor. Și ar trebui ca aceste alternative, aceste proceduri alternative să fie aplicate. Sigur, este uh, important să avem aceste rezultate de cercetare pentru uh, a oferi tratamente mai bune, dar fără a dăuna animalelor. Mulțumesc și acum uh, domnul Mastela pentru raportul ERI. Domnule președinte, discuția privind liniile călăuzitoare în domeniul angajării sunt pe cale de a fi discutate. Piața muncii va fi influențată. Am, am constatat absența de mecanisme eficiente pentru a combate această situație. E nevoie de o adevărată coordonare a politicilor economice europene. De asemenea, se vede legătura strânsă între economia de piață și situația din diferitele state membre. Acestea trebuie să uh, aplice directiva 2020 pentru a garanta investițiile, pentru a avea o creștere economică durabilă și pentru a crea locuri de muncă durabile. Această strategie trebuie să evite un dezastru social și economic folosindu-se de politica de coeziune. De asemenea, va trebui să ne angajăm pentru a reduce diferențele dintre statele membre și dintre regiuni. iar uh, investițiile făcute de către Uniunea Europeană ar putea juca un rol important. Doamna Manzoni are cuvântul acum. Grazie, președinte. Votat... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat uh, pentru, fiindcă sunt convinsă că uh, această decizie, per total, este una pozitivă, dar ă, nu sunt în totalitate mulțumită, pentru că documentul ar fi putut să fie mai curajos, mai interesant, mai ales șansele femeilor și tinerilor ă, să acceadă la locurile de muncă și uh, să nu crească rata șomajului. Este o problemă în întreaga Europa. Raportorul, într-un termen scurt, a realizat multe și salutar este și încercarea de a simplifica puțin lucrurile pentru a avea un cadru legal mai simplu pentru directiva privind ocuparea forței de muncă. Sunt precizate obiectivele pe care Europa le urm- urmărește pentru perioada 2020. Eh, trebuie să ținem seama de greșelile care le-am făcut în trecut pentru a le evita. Pentru că, din păcate, datorită greșelilor, obiectivele pentru Europa 2010 au cam eșuat. Deci, eh, trebuie să eh, găsim elementele pozitive din acest document, trimiterile interesante care sunt făcute pentru ca Uh, șansele oamenilor la ocupație să fie uh, sporite. Mulțumesc, domnule Mesaroș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, din păcate, interpretarea nu a rostit bine numele meu, de aceea am întârziat ciuda eh, progreselor făcute, suntem încă o economie vulnerabilă și de aceea trebuie să ne asigurăm că eh, potențialul de creștere și a locurilor de muncă și a gradului de ocupare este cu totul exploatat. Nu trebuie să ne uităm, nu trebuie să uităm nici de tendințele demografice, nici de noile tehnologii și de globalizare. Cred că este foarte important ca un, viitoarea strategie de ocupare a forței de muncă să uh, creeze un echilibru între uh, provocările momentului, mă refer la criza economico-financiară, și obiectivele noastre de lungă durată. Sunt de acord uh, de aceea cu raportorul că uh, învățarea pe durata întreaga vieții și educație solidă reprezintă arme puternice împotriva decăderii în domeniul pieței muncii și a ocupării forței de muncă. Îl felicit încă o dată pe raportorul Ceaba Iuri. Mulțumesc. You have the pronunciation of your name, as I've... Domnule Mesaros, vă rog să ne spuneți cum ați dori să fie pronunțat numele dumneavoastră. Cum, cum v-ar plăcea să fie pronunțat numele dumneavoastră? Îmi cer scuze. Poate îmi spuneți cum trebuie pronunțat numele dumneavoastră. Mesaros? Mészáros Alajos. Poate nu este foarte ușor pentru dumneavoastră. Bine, spune domnul președinte, vom încerca pe curând să respectăm această pronunție. Domnul Cosalic, un minut. Ďakujem pekne, moje meno ste vyslovili správne. Vă mulțumesc. Văd că numele meu ați reușit să-l pronunțați. Domnule președinte, domnilor și domnilor, susțin linile directoare uh, adoptate de Parlament. Locurile de muncă sunt un element cheie pentru stabilitate, pentru creștere. De asemenea, putem evita astfel probleme legate de mediul înconjurător. Inundațiile recente care au lovit anumite părți din Europa ne-au arătat clar că o parte din locurile de muncă durabile pot fi create în domeniul preîntâmpinării a unor um, astfel de catastrofe. Drenarea căilor navigabile, construirea de sisteme împotriva in inundațiilor, cu siguranță ar fi mai puțin costisitoare decât uh, banii plătiți pentru a, a face față situației după ce au loc inundațiile. Lușita. Domnul Ugias, mulțumesc, domnule președinte. Ieșirea din criza financiară și uh, revenirea economică, refacerea economică, uh, sunt foarte diferite uh, între diferitele state membre ale Uniunii Europene, dar din păcate, în contextul actual, rata șomajului este încă foarte ridicată, în contrast cu programul pe care noi l-am adoptat și um, în contrast cu direct, liniile directoare pentru 2020. Creșterea economică este necesară în paralel cu o influențare a pieței muncii. Și eu sper ca, din acest punct de vedere, liniile directoare pe care le-am adoptat astăzi să fie un progres, pentru că statele membre sunt invitate să uh, combată șomajul structural existent în uh, cadrul lor. Munca este esențială, de altfel este și articolul 1 al Constituției noastre. Uh, pentru că trebuie să ne bazăm pe muncă și pe demnitate umană în preocupările noastre. Mulțumesc, domnul Chila. Thank you once more, President. Vă mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul încă o dată. După cum vă spuneam, am susținut liniile de orientare integrată care uh, tratează problema ocupării forței de muncă în statele membre. În același timp, orice soluție trebuie să incorporeze și o dimensiune a calității. Așa cum președintele Barroso a arătat ieri, există 4 milioane de posturi, de locuri de muncă vacante în Europa, locuri de muncă eh, care necesită o forță de muncă calificată. De aceea solicit Comisiei să introducă fără întârziere sistemul de monitorizare a locurilor de muncă vacante și să introducă și un pașaport de calificări profesionale care să permită ca pe continentul nostru forța de lucru calificată să găsească locuri de muncă pe măsura calificării sale. De asemenea, ă, solicit ă, demontarea barierelor administrative pentru IMM-uri. Mulțumesc. Domnul Antonoți, eu am votat pentru acest raport, dragi colegi, deoarece sunt de acord cu abordarea raportorului, care pe de o parte, dorește să reducă orientările și obiectivele comunitare. Această reducere însă nu ar trebui să influențeze politica națională în ceea ce privește operativitatea. Sunt de acord de asemenea cu ceea ce se spune în alineatul în care raportorul spune că dacă vrem ca strategia 2020 să fie eficientă, orientările privind ocuparea trebuie să ducă la dispariția disparităților dintre regiunile europene. Și asta prin folosirea fondurilor structurale și de coeziune. Doamna Harkin are cuvântul real issues uh, surrounding Mr. Mulțumesc. Este un raport excelent al domnului Ri. Aș vrea să țină seama și Consiliul de recomandările pe care le conține. Pentru că trebuie să existe această uh, atenție față de recomandările Parlamentului și este crucial, de fapt, să se țină seama de ele. Cred că mai ales în legătură cu uh, recomandările privind o guvernanță îmbunătățită pentru că um, în uh, privința uh, agendei de la Lisabona, cred că trebuie să ne stabilim niște obiective care să permită monitorizare și evaluare a obiectivelor. Um, cred că uh, ele vor putea în sfârșit să ducă la o reducere a disparităților regionale și cred că activitatea decentă, așa cum Organizația Mondială a Muncii o promovează, trebuie susținută. Domnul Sikierski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt fericit că Comisia Europeană a solicitat acest, din partea noastră aceste linii de orientare integrate privind ocuparea forței de muncă pe care le-am și adoptat astăzi. Este un pas corect în direcția Uh, înainte uh, și reflectă angajamentul nostru de a ne asuma uh, responsabilități clare în legătură cu dezvoltarea pieței de ocupare a forței de muncă. Este foarte bine că acest text este transparent și clar în formulările, formulările sale. Trebuie să limităm șomajul și trebuie să Uh, putem asigura un număr suficient de lucrători calificați care să ocupe uh, locurile de muncă vacante. Inclusiv, uh, acest lucru ajută inclusiv la combaterea sărăciei, dar reprezintă și o exploatare la maxim a potențialului pieței muncii. Ar trebui să creăm locuri de muncă durabile, de calitate, încercând să nivelăm în același timp și diferențele care există în diferitele, între diferitele regiuni și state membre. Sper că acest document EU 2020 va aduce reducele scontate. Mulțumesc. Domnul Hammond. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cele 15 state membre UE, deci în urmii 30 de ani, au reprezentat 65% din PIB-ul mondial. Acum 25% și peste 10 ani PIB-ul lor va reprezenta doar 15% din cer mondial. De ce se întâmplă asta? Nu doar din, faptul, din cauza faptului că Asia s-a dezvoltat mai mult. SUA și Canada au același procent. Problema e că ne-am uh, creat uh, mai multe impozite, a crescut birocrația și așa mai departe. Poate că era logic să o facem atunci când concurenția venea din acest din interior, însă acum, într-o lume globalizată, nu mai are rost să facem acest lucru. Deci ar trebui să ne trezim la realitate și să abandonăm Uniunea Vamală și să descoperim vocația universală, globală, la care s-au gândit fondatorii Uniunii Europene. Domnul Kamal. Mulțumesc, domnule președinte să analizăm aspectele politice ale acestui raport. Cred că este important să susținem cu toți învățarea de-a lungul întregii vieți. Dar mm, am avut posibilitatea să analizăm care să fie vârsta la care studiul să se oprească, să fie 18 ani sau uh, mai mult este foarte posibil ca um, activitatea din anumite sectoare să dispară peste noapte și cetățenii noștri să fie apți în același timp să se adapteze unor alte cerințe profesionale. Noi am vorbit și despre uh, idealul unei Europe sociale, dar din păcate această sintagmă de multe ori uh, uh, nu face decât să creeze dificultăți suplimentare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Uh, trebuie să uh, ca guvernele să lase uh, mână liberă IMM-urilor să creeze noi locuri de muncă. Mulțumesc. Iar acum, în ce privește situația drepturilor omului din Iran, Erminia Mazzoni este prima uh, vorbitoare. Vă rog, doamna Mazzoni, aveți cuvântul. Grazie, președinte. chiesto... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, solicitat ca la vot uh, acest uh, proiect de rezoluție să fie devansat față de altele. În același timp, m-aș fi așteptat la mai mult entuziasm din partea acestui Parlament. Cu siguranță că rezoluția este una urgentă, dar trebuie să fie și o rezoluție care să fie un semnal public. Deci, pentru noi, salvarea acestei iranience este un lucru foarte Uh, important. Nu putem, uh, pe de o parte, să uh, ne exprimăm compasiunea și opoziția față de stigmatizare, dar în același timp să nu ne modificăm poziția față de Iran. Cred că există o foarte, foarte mare aroganță din partea Iranului la adresa comunității internaționale și uh, nu putem să fim uh, indiferenți la aceste apeluri uh, și la aceste solicitări de ajutor. Situația în ultimele luni și în ultimul an mai ales s-a deteriorat semnificativ și am constatat că în cadrul unor anumite cazuri individuale eh, eh, s-au încălcat chiar obligații liber asumate de guvernul iranian. Deci trebuie să se uh, aplice în sfârșit sancțiuni împotriva acestei țări, uh, inclusiv de către instituțiile europene. Nu putem tolera în continuate situații și să păstrăm relațiile diplomatice cu o țară care uh, practic încalcă toate valorile noastre comunitare. Mulțumesc! Cred că majoritatea covârșitoare în favoarea aceaste, acestei rezoluții, cu un singur vot împotrivă și o singură ab, uh, uh, abținere, a arătat foarte clar care este mesajul pe care îl transmite Parlamentul European. Uh, domnul Keller are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Desigur că am sprijinit această rezoluție. Este doar o declarație suplimentară pentru a sprijini ideea de a salva viața doamnei Aștien. În al doilea rând, nu este vorba despre un caz izolat. Până la 300 de femei au fost ucise prin lapidare de când acest regim terorist a preluat puterea acum 31 de ani. Continuă <clears throat> execuțiile publice prin spânzurare chiar și de minori. Trebuie să ne dăm toată silința să salvăm uh, viața doamnei Aștian. Și chiar dacă reușim să facem acest lucru, natura acestui regim după toate probabilitățile, nu se va schimba. Iată de ce e nevoie să sprijinim fără rezerve acei oameni curajoși din Iran și sunt milioane de astfel de oameni de vara trecută care încearcă să înlocuiască actualul regim cu unul deschis, democratic și nu ar trebui să ne temem de acest lucru. Mulțumesc. Mulțumim, doamna McGuinness. Hmm, mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu cuvintelor dumneavoastră. Uh, felicit pe doamna Matoni pentru activitatea domniei sale la această rezoluție. O susțin total. În uh, Strasburg a fost reuniunea cea mai importantă. A fost, uh, din păcate, reuniunea pentru care, s-a, pentru care n-am avut destul timp. Femeile din Iran care, iată, au nevoie de susținerea noastră, dar totuși am reușit să mă întâlnesc cu femeile din Iran și m-am angajat să le susțin E interesant, dar și regretabil că am primit mai multe e mail despre bunătatea animală decât uh, despre drepturile femeilor în Iran. Faceți ce vreți cu această remarcă. Și am, ni s-a cerut să folosim acest, acea, aceste cuvinte, că multe din femei au fost condamnate la execuții prin lapidare și prin alte moduri, sunt condamnate pentru infracțiunea muhareb, așa numită muhareb, care înseamnă literalmente cineva care se războiește cu Dumnezeu, dar de fapt femeile acestea nu au făcut decât să prote- protesteze împotriva dictatorii din țara lor și să-și dorească schimbarea pentru ele și pentru poporul lor și pentru drepturile oamenilor în acea țară. Deci, îmi exprim aici susținerea uh, față de aceste femei. E puțin ceea ce pot eu face, dar cred că Parlamentul nostru, cu votul atât de important de astăzi, uh, cred că va putea face diferența. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Muscardini. Are la parola. Mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție este un prim pas important pentru că Parlamentul nostru uh, orice, știe că orice acțiune sa continuă un război care astăzi uh, se referă la viața lui Sachinei, dar în primul și în primul rând e vorba de a combate împotriva unui regim, regim opresiv și inuman. Eu cred că Comisia și Consiliul vor trebui însă să facă mai multe propuneri, să acționeze mai hotărât pe viitor de asemenea, cred că orice cuvânt pronunțat în această aulă trebuie să aibă greutatea unei pietre depozitată contra celor care practică uh, uh, lapidarea și pentru a construi în jurul lor un mur al rușinii. Sachine trebuie salvată și împreună cu ea to- toate femeile și toți bărbații care în întreaga lume cad încă victime barbariei și cruzimii care nu este practicată nici de cele mai feroce animale bestia, în înțelesul său de demon, acționează astăzi prin intermediul liderilor religioși pe care atotputernicul i-a condamnat deja fără nicio posibilitate de grațiere. Aceștia trebuie să știe că, deși nu se opresc acum, vremea lor a trecut, dar va fi, probabil că va trece și vremea noastră dacă noi nu vom fi totdeauna atenți să luptăm împotriva acestor barbarii. Mulțumesc acum domnul Tacula. Arvoisa puhemies, äänestä. Domnule președinte, am votat în favoarea acestui raport și sper din toată inima că el va salva persoanele vizate de el. Sunt ceva mai sceptic decât alți colegi care au vorbit și mă tem că un sistem totalitar cum este cel iranian nu va asculta mesajul pe care noi îl transmitem. Cred că trebuie să transmitem mai multe mesaje de acest fel împotriva încălcărilor drepturilor omului, pentru că aceste încălcări ale drepturilor omului ar trebui să încercăm să le oprim. Trebuie să ne asigurăm că drepturile omului uh, sunt respectate așa cum ar trebui să fie și acest tip de uh, raport poate marca angajamentul nostru pentru apărarea drepturilor omului și a celor care luptă pentru drepturile omului. Trebuie să ne asigurăm că poziția noastră este întotdeauna foarte net împotriva sistemelor totalitare pentru a contribui la dispariția lor. Domnul Kelly. John as you rightly pointed out după cum ați subliniat pe bună dreptate quasi unanimitatea votului de astăzi este extrem de semnificativă și m-am bucurat să mă număr dintre cei care au votat pentru această rezoluție. Vreau să spun mai întâi că nu sunt genul care să protestez. Și n-am mai purtat un astfel de tricou până acum. Dar această propunere este atât de ieșită din comun pentru a pedepsi pe cineva cu pedepsa capitală pentru o astfel de încărcare de gen mi se pare ceva atât de revoltător și de barbar și de disproporționat cât am simțit că trebuie să fac ceva. Și sper că mesajul va ajunge la autoritățile iraniene că e ceva care a pus de mult și nu se mai poate. Presiunea politică, protestele publice au pus capăt pedepsei cu moartea multe țări și sperăm că protestul nostru de astăzi de aici o să pună capăt acestei situații și, cum a spus domnul Chem, 300 de persoane au fost deja ucise prin lapidare. Este ceva revoltător. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va mai întâmpla. Mulțumesc, domnul Kamal. Domnule președinte, cu toți împărtășim aceeași preocupare și așa cum uh, tocmai uh, s-a spus, rezultatul votului arată uh, sentimentul majoritar din, și copleșitor din acest Parlament Uh, sunt revoltat de faptul că aceste două femei nu au avut șansa unui proces corect și nu numai atât, dar când au încercat să uh, folosească serviciile unor avocați. Acești avocați au fost la rândul lor persecutați și alungați din țară. Vedem un guvern care nu are niciun fel de respect pentru democrație și care ignoră rezultatele unor alegeri și apoi îi uh, bate și ucide pe cei care protestează în favoarea mai multe, a mai multe democrație. Vedem de asemenea creștinii sau bahai persecutați în Iran și vreau să subliniez foarte rapid și uh, o, cazul lui Ibrahim Hamidi, care a fost acuzat de homosexualitate și a fi persecutat pentru opțiunea sexuală este o pată pe obrazul acestei țări. Să sperăm că mai devreme sau mai târziu acel regim va fi răsturnat. Președintele, mulțumesc tuturor, evident în calitate de vice vicepreședinte responsabil pentru drepturile ale omului și democrație, susțin toate afirmațiile care s-au făcut și Eh, pentru că am eh, avut ocazia să văd cum funcționează așa numita justiție iraniană. Eh, acum câțiva ani am făcut acest lucru în persoană și nu pot decât să-mi exprim oroarea față de situația prezentă din Iran și să sper la fel ca dumneavoastră toți că situația se va schimba cât de curând și mm, cred că votul împotriva a fost o greșeală. Un vot împotriva a fost greșeală. Cred că a fost un vot unanim. Domnule Hanan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Revoluția iraniană din 1979 va fi văzută într-o zi ca un eveniment epic uh, la egalitate cu Revoluția franceză sau cu Revoluția uh, rusă pentru că imediat după ce s-a produs, ea a avut efecte dincolo de frontierele țării și a încercat să se uh, multiplice uh, în întreaga lume. Și ca și celelalte două revoluții, n-a ținut cont de niciun fel de uh, frontiere. Primul act al acestei revoluții a fost ocuparea ambasadei americane. La fel ca în al doilea război mondial, când două ideologii au încercat să se distrugă una pe cealaltă, nici aici sanctitatea inviolabilitatea spațiului diplomatic nu a fost respectată. Ei consideră, iranienii consideră că răspund, la o altă, răspund în fața unei alte autorități, resping orice jurisdicție teritorială, sponsorizează organizații teroriste uh, uh, în Golf, în Liban, uh, în statele balcanice, peste tot, atacă ținte civile până în Londra sau în Buenos Aires. Și cred că am fi și mai îndreptățit să-i condamnăm pe acești oameni dacă am fi respectat și noi mai mult principiul de jurisdicție teritorială și principiul democratic. Sper ca cei membri care au vorbit foarte sincer și emoționant în legătură uh, cu lipsa unui guvern reprezentativ în Iran vor aplica același standard de înalte uh, următoarea dată când avem un referendum în Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc tuturor. Sesiunea este închisă. Revenim la ora 3.